la întărirea cooperării interparlamentare, tocmai pentru a ne asigura că avem acest control parlamentar în cadrul acestei uh, instituții. Mulțumesc! Now I give the floor to our next speaker. Dau acum cuvântul oratorului următor. Este vorba de doamna Van Bremt. Ehm, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Atunci când ascultăm dezbaterea de astăzi, uh, ne frapează un lucru. Aproape toate grupurile politice se ocupă de această mare chestiune a guvernării economice. Eu cred că aici avem un consens consens privind principiul, dar interpretarea este diferită. Am citit uh, concluziile Consiliului. Op what? Uh, și văd că este vorba de o abordare unilaterală în privința măsurilor economice care trebuie luate. Iată, economia a devenit aproape un light motiv. Economia uh, domnește peste tot. Și trebuie să facem economii ca să ne revenim. Dar noi nu așa interpretăm guvernarea economică, ci din contră cred că vor fi necesari și alți factori. Și asta nu spune doar grupul nostru, ascultați ce spun și economiști uh, cu autoritate sau ce spune Financial Economic Times. Nu cred că e un, pro, un ziar de propagandă socialistă. Acesta ne spune că dacă se fac reduceri însemnate, se uh, uh, afectează economiile naționale și astfel este din ce în ce mai uh, dificil să uh, achiți datorile. Avem nevoie de investiții. Un exemplu frapant uh, ar fi uh, o creștere a uh, ratei uh, a sporirii locurilor de muncă. Pentru asta trebuie investit în formație, în formare, în uh, viața de familie, să fie o combinație între viața de familie și uh, muncă. Deci trebuie să avem o viziune economică întreagă și astfel vom putea să ne revenim și să facem funcțional pactul de stabilitate. Cred că asta e mai diferență de interpretare între dumneavoastră și noi. Danke well. Mulțumesc. Și acum domnul Rangel, un minut și jumătate. Domnule președinte, domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei, bineînțeles, poziția PPE-ului este limpede, în sensul că soluționarea crizei grave cu care se confruntă Europa și Uniunea Europeană se poate face printr-o guvernanță economică și printr-o metodă comunitară nu încape nicio îndoială. Doar printr-o metodă comunitară, doar printr-un guvern economic și doar cu instrumente proprii ale unei monede unice reale în zona euro se poate să facem față acestei crize. Dar acest lucru înseamnă că fiecare dintre instituții, Consiliul, Comisia și Parlamentul, trebuie să-și uh, asume răspunderile în fața cetățenilor europeni. Și trebuie să uh, spunem lucrurilor pe nume. Cel mai important este ca uh, Parlamentul European și celelalte instituții să coopereze pentru a consolida metoda comunitară, pentru a introduce guvernul EU economic și pentru a da monede unice condițiile necesare pentru a uh, triunfa uh, triumfa în uh, această situație de criză. Și același lucru trebuie să fie valabil pentru comisie și președintelui comisiei și care a demonstrat că nu este nicio extindere a Consiliului sau a Parlamentului, nu sunt de acord cu doamna Ferreira, ci a intereselor europene. Iar acum, în decembrie, Consiliul trebuie să asume răsp- să-și asume răspunderea. Noi contăm pe acest lucru și pe uh, îmbrățișarea idealurilor europene, domnule președinte Van Rompuy. Mulțumesc foarte, foarte mult, doamna Gianacu, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Un mecanism permanent de susținere reprezintă deja o etapă pozitivă, însă ne mai lipsește o planificare strategică care ar trebui să includă Uniunea Economică și uh, guvernanța economică. Uniunea Europeană a fost creată datorită guvernelor puternice de la momentul respectiv – criza economică s-a putut desfășura, a luat amploare din cauza unor guverne slabe, care nu au luat măsurile necesare la momentul potrivit. Măsuri de care are nevoie societatea europeană pentru a putea continua să funcționeze în mod corect. Europa ne-a garantat 60 de ani de bunăstare și iată că suntem obligați să, continu- să continuăm aceast- aceste garanții, să oferim acest lucru în continuare cetățenilor noștri. Deci, nu ne rămâne decât să continuăm dezvoltarea. Însă întrebarea ne putem pune, pe care ne putem pune acum este următoarea. Ce fel de dezvoltare? Ce fel de Europa? Va fi o Europa a IMM-urilor, a serviciilor, a industriei? Ce fel de Europa ne dorim? Știm cu toții că ne dorim mai multă Europa uh, în care să înlocuiască suspiciunile și metoda interguvernamentală care e în vigoare astăzi. E adevărat, unele state membre nu au respectat pactul de stabilitate și creștere, însă, așa cum a spus și domnul Reinfeld uh, anul trecut, doar o singură țară a respectat acest pact. Toate celelalte state nu și-au îndeplinit angajamentele luate. Deci cu toții împreună trebuie să ajutăm acele țări care acum se află în miezul uh,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 ieșirii din criza economică e să tragem concluzii cu caracter obligatoriu din această criză, pentru că, în primul rând, e vorba de o criză a responsabilității și a încrederii. Încrederea e bazată pe echilibru veniturilor și a cheltuielor. Timp de mai mult de 20 de ani, majoritatea Europei s-a obișnuit cu uh, bunăstarea zilei de azi uh, și nu s-a gândit prea mult ce se va întâmpla mâine. Uh, și asta pe socoteala generație următoare, uh, care, ale cărei numere se împuținează. În al doilea rând, pactul de stabilitate se interpretează într-un mod foarte liberal. Dacă uh, țările mari uh, pot să facă acest lucru în dacă pot să nu țină seama de acest pact dacă sunt la nevoie, atunci și ceilalți mici vor face la fel. Deci e nevoie de mai multă seriozitate de un buget echilibrat care va fi testul uh, fiabilității Europei. E nevoie, desigur, și de uh, sisteme de monitorizare mai serioase și salut uh, concluziile Consiliului în legătură cu guvernarea economică europeană, activarea criteriilor pentru datorii și posibilitatea pentru unui, existența unui mecanism de intervenție urgentă. Însă, avem nevoie realmente și susțin concluziile colegului meu Verhofstadt, avem nevoie de o guvernare economică reală și de uh, sancțiuni cu caracter automat. Așteptăm uh, propunerile cadru ale Comisiei uh, pentru mecanismul uh, de intervenție urgentă în caz de criză. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Kelam. Și acum... Procedure and first I give floor to Madame Basescu. Intervenție spontane. Doamna Basescu

a soron következő magyar elnökség számára óriási kihívás. Mulțumesc foarte mult. Președinția maghiară următoarea se va confrunta cu o mare provocare. Tratatul de la Lisabona, modificarea sa, precum și guvernanța economică. O provocare mare. Statele membre, care sunt în afara zonei euro, stau cu ochii ațintiți pe ce se întâmplă în zona euro. Avem obligații, bineînțeles, stipulate de tratat, trebuie să consolid, să ne apropiem de Uniunea uh, Monetară și avem unele obligații. Trebuie să ne asigurăm că sprijinim solidaritatea europeană și trebuie spus că ceea ce se întâmplă în Irlanda la ora actuală este îngrijorător. Ne îndreptăm atenția către Spania și Portugalia și aceste lucruri ne, ne liniștesc. Zona euro nu trebuie să se prăbușească. Consiliul a acționat cu întârziere, dar cel puțin a luat hotărâri potrivite. Cred că ar putea să fie un nou capitol al integrării europene acesta dacă introducem guvernanța economică. Da, da, într-adevăr, dar avem multe piedici pe drum, după cum bine știți. Eu însă sunt încrezător. Cred că președinția maghiară a Uniunii Europene va face tot ce este în putință pentru a se realiza acest lucru. Mulțumesc, doamna Figueiredo, are cuvântul. cea mai mare grevă generală din ultimii 20 de ani. Această uh, luptă se adaugă la altă luptă mai importantă în multe țări europene, cum ar fi Grecia și Franța. Și care este răspunsul principalilor responsabili ai Consiliului și Comisiei Europene? Pur și simplu ignoră protestele, dau politici antisociale și pun accentul pe aceleași uh, politici care duc la situația cu care ne confruntăm și ascund faptul că vulnerabilitatea monedei euro rezultă din politicile sale de liberalizare a pieței de capitaluri și de specula financiară nelimitată de aceste exigențe de convergență nominală prin pactul de creștere și stabilitate, în timp ce divergențele reale ale economiei se adâncesc. Șomajul și sărăcia ajung la niveluri îngrozitoare, iar aceste probleme sociale se înmulțesc. Până când se va, se va continua pe acest făgaș? Și ce trebuie să facem pentru a lăsa în urmă aceste politici și pentru a paria mai mult pe producție, pe sporirea locurilor de muncă și pe valori, valorificarea muncii? Vă mulțumesc! Domnul Pașca are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului European, domnule președinte al Comisiei Europene, în toate țările vedem că politicile economice sunt ajustate pentru a se încerca o ieșire din criză și a avea o anumită creștere economică. După Grecia și Irlanda, alte țări din uh, eurozonă riscă să ajungă în situație de încetare de plăți. E foarte dificil ca guvernele să ia hotărâri într-o atare situație și nu cred că guvernele vor renunța la suveranitatea lor economică, încredințând putere bugetare eh, și economice a instituțiilor europene, astfel încât trebuie să avem o dezbatere foarte inteligentă în legătură cu modul în care să scoatem Europa din situația dificilă în care se află acum. Nu trebuie să subestimăm eforturile eh, guvernelor statelor membre care doresc să-și caute propria cale de ieșire din criză. Mulțumesc și acum domnul să are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Consiliul European a repetat exact același slogan întotdeauna, să evităm protecționismul, să evităm uh, orice formă de uh, um, competitivitate neloială dar în același timp se uh, promovează competitivitatea cu țările emergente, China, India și așa mai departe. E vorba aici de concurență neloială în ceea ce privește drepturile de autor, în ceea ce privește cercetarea, e vorba de munca forțată în anumite țări chiar. Și uh, uh, China face tot ce este posibil pentru ca bunurile pe care le produce să fie cât mai ieftine. Și vedem că aceste țări își uh, protejează uh, angajații și angajatorii de orice formă de altă concurență. Uh, Însă la nivelul european, noi de fapt ceea ce facem în țările noastre membre este să acumulăm dezavantajele unei astfel de concurențe. Mulțumesc! you, Mr. Bronze. Mulțumesc, domnule Bronze. Și acum, domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte al Consiliului European, domnule președinte al Comisiei. Aș dori să mă refer la problema cheltuielor publice uh, la scara întregului continent. Și mă întreb dacă n-a venit momentul față, de marele, față cu marele provocări care ne stau în față, ca împreună cu prietenii noștri din Parlamentele Naționale să avem o dezbatere la Parlamentul European în privința comunitarizării, punerii în comun a cheltuielor publice. Uh, iau exemplu prietenului meu la Masur, avem 27 de armate, 27 de administrații, avem 27 de administrații vamale, rețele transeuropene care trebuie să fie interconectate, rețele de energie și așa mai departe. Eu propun o idee și anume să avem un uh, auditor independent care să controleze cheltuielile publice la, trele, la cele trei eșaloane, european, național și local uh, care acest rol să fie jucat de parlamentele naționale și, Euro- și Parlamentul European pentru o mare dezbatere și uh, să fie supus aprobării curți, celor 27 de curți de conturi naționale. Asta este ideea pe care o propun eu pentru o mai bună cheltuială publică la scara întregului continent. Nyní paní poslankyně Flašíková Beník. Mulțumesc, doamna Flašíková Beník. Vám pekne, pán predsedajúci. Pán predseda... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule președinte al comisiei, stimați colegi. Consil, uh, reședința, reuniunea Consiliului European a însemnat că liderii europeni încearcă să, față, să facă față recesiunii economice. Nu este suficient să ne concentrăm asupra bugetului. Există și um, inegalități structurale care țin de alte domenii. Mecanismele trebuie să se refere și la alte chestiuni în afară de datorie, fiindcă altfel nu vor funcționa. reformele sistemelor de pensii și consecințele lor asupra deficitelor au devenit o chestiune importantă. Ne ocupăm prea mult de detalii. Dacă reformele sistemelor de pensii ar fi atât de necesare precum se spune, am uh, putea să găsim și alte elemente care să fie sau să nu fie calculate uh, în stabilirea deficitelor. Căutând o soluție cuprinzătoare, nu putem să tot facem excepții și derogări. Domnul Bapton. Mulțumesc, domnule președinte. Am câteva comentarii în legătură cu uh, spusele domnului Van Rompuy și ale domnului Barroso. Uh, se pare că amândoi neagă realitatea, așa nume eurozona se află în criză și acum ne aflăm în pragul prăbușirii sale. Uh, foarte mulți uh, din partea aceasta a sălii uh, neagă realitatea. Vă rog, treziți-vă, treziți-vă la realitate. Iată că, iată că de puțini oameni sunt în sală și ne aflăm în fața cele mai grave crize cu care ne confruntăm. Ne-am confruntat vreodată. Lucrurile sunt grave. Solicit domnului Barozo și Van Rompuy să-mi spună peste câteva minute când vor vorbi, ca, dacă au un plan de rezervă. Pentru că trebuie să existe un plan de rezervă. Sau uh, dacă nu veți lăsa to- totul să se prăbușească, pentru că este cea mai gravă criză pe care o traversăm, uh, statele membre sunt toate afectate, trebuie să ne spuneți dacă aveți un plan de rezervă, dacă planul principal nu reușește. Mulțumesc. Mulțumesc și acum Doamna un minut. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt tanács. Örömömet szeretném kifejezni. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aș dori să îmi exprim bucuria în sensul că ați acceptat faptul că e nevoie de o reformă a sistemului de pensii Acum, în ceea ce privește pactul de stabilitate și de creștere, e bine, acesta nu garantează aceleași uh, drepturi pentru toți actorii. Ungaria a, a, a cerut să punem capăt acestei discriminări. Trebuie să ținem seama și de situația pensiilor în momentul în care se calculează deficitul unui stat. Pentru că dacă nu facem acest lucru, vom discrimina anumite state membre în care veniturile și fondurile de investiții private vor trebui să intervină în momentul în care care se calculează deficitul unui stat. Eu știu foarte bine că acest subiect va fi discutat la summitul european din decembrie, de aceea vă rog să avem aplicarea unor politici care să elimine orice formă de discriminare și poate că procesul legislativ se va desfășura cât mai repede posibil în așa fel încât să putem să ajungem la un rezultat satisfăcător pentru toată lumea. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Papadopoulos. Mulțumesc. Domnule președinte, Grecia, Irlanda, Portugalia, Spania traversează o criză economică. Măsurile sunt o stradă cu sens unic. Există și euroscepticism, care nu e de niciun ajutor într-o situație de criză economică. Noi avem nevoie de com- de solidaritate comunitară, de voință comunitară, de o viziune și încredere în mecanismele europene și în acțiunile specifice care trebuie luate pentru a, pentru a aduce la schimbări structurale în țările membre. Trebuie să sporim ocuparea forței de muncă, a creșterii, trebuie să accelerăm toate aceste procese. Avem nevoie și de strategii în acest sens. Da, așa cum am spus, uh, trebuie să sprijinim guvernanța economică, avem nevoie de transparență și de verificarea datelor statistice. Avem nevoie de un mecanism pentru soluționarea crizei la nivel european care va aduce avantaj cetățenilor europeni. Criza ne afectează pe toți, nu numai aceste țări uh, pe care le-am menționat și care se confruntă cu ea la ora actuală. Avem nevoie de acțiuni coordonate și de solidaritate la nivel comunitar. Mulțumesc, domnul Madlener. Mulțumesc. Eurozona este pe cale de a se prăbuși și domnul Barroso trebuie să fie prezent la mormântarea ei. Se dau miliarde și miliarde de țări, de euro, mă scuzați, unor țări cum este Irlanda, Grecia sau Portugalia și iată ce se întâmplă cu economia. Se prăbușesc economiile puternice, cum este Germania și uh, Olanda. Asta este din cauza comportamentului uh, inacceptabil al uh, socialiștilor. Există un întreg val de imigranți non-europeni care ne costă miliarde și miliarde. Uh, amintiți-vă ce s-a întâmplat în Spania cu un milion de persoane ilegale care au fost, uh, le-a le fost legalizată situația și acum sunt șomeri și trebuie asistați. Și uh, se oferă miliarde și miliarde, dar asta este doar o fracție la un picior de lemn, pentru că nu vom reuși să ne salvăm în acest ritm. Întrebarea este dacă suntem gata să continuăm să susținem țările slabe cu injecții de miliarde și miliarde. Răspunsul este nu. V-aș întreba dacă reintroducerea drahmei grecești și lire irlandeze nu este soluția care ne-ar permite să supraviețuim pe termen lung. Mulțumesc și acum domnul Kelly. As uh, an Irish MEP, gives me no great pleasure to come in here this morning. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, aproape toți oratorii din această dimineață s-au referit la Irlanda din cauza situației sale. Uh, bineînțeles, de multă vreme am fost considerat drept un model al succesului um, economic. De marea majoritate a irlandezilor salută solidaritatea de care dau dovadă celelalte state membre. Domnul Farage uh, avea oarecum dreptate când a spus că situația în care se află Irlanda acum este, se datorează prostiei și lăcomiei uh, factorilor de decizie a guvernului și așa mai departe. Trebuie să tragem învățăminte din această criză. Lecția cea mai importantă este că e nevoie de o supraveghere a arhitecturii economice care a fost instaurată. Și trebuie să avem această supraveghere în așa fel încât pe viitor să putem preveni astfel de crize, să evităm ca aceste situații să derapeze. Mulțumesc, domnule Kelly, și următorul vorbitor este domnul Balcitis. Mulțumesc foarte mult, domnule președintele Consiliului al Comisiei astăzi. Discutăm chestiuni foarte importante, guvernanța economică viitoare, și în curând cred că vom discuta despre un sistem de impozitare comun. Fiindcă ne dăm seama că um, acesta are un impact foarte puternic asupra economiilor noastre. Testul de rezistență a sistemului bancar a fost făcut acum câteva luni, iar rezultatele sunt dezamăgitoare. Nu avem date fiabile, rezultate fiabile și nu vom putea ieși din această situație complexă. Vreau uh, să cer uh, comunității europene să fie, Comisiei Europene să fie mai activă în niște propunerile legislative, fiindcă avem nevoie de mai multe eforturi, de mai multă mobilizare și o mai bună înțelegere a controlului financiar și altor tipuri de controle. Vă mulțumesc. Domnul Zver. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte al Consiliului, domnule președinte al Comisiei, foarte pe scurt vreau să iau cuvântul pentru a vă spune că mie mi se pare că e clar cine sunt responsabili acestei crize. E vorba de bănci. Băncile care au făcut investiții fără nicio responsabilitate, cu riscuri sporite și, de asemenea, și guvernele statelor membre care au adoptat uh, anumite guverne au adoptat uh, comportamente care pot fi supuse sub semnul întrebării. Unii vorbesc, sigur, de o uh, solidaritate din ce în ce mai extinsă, în timp ce alți uh, colegi ai noștri vorbesc de o mai mare asumare a propriilor responsabilități într-un moment în care ce, ce încercăm o strategie de ieșire din criză. Eu consider că cei care au, sunt, se fac vinovați de criză ar trebui să contribuie la ieșirea din criză nu putem să rezolvăm, să rezolvăm situația doar cu planuri de austeritate. Mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Luhan are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Apreciez că raportul referitor la guvernarea economică reprezintă un nou punct de plecare în organizarea unui sistem viabil al funcționării noastre în această perspectivă

cu privire la eh, sub, procedura cartonașului albastru, fiindcă mm, colegul Rangel a făcut referire la mine și aș fi vrut să îmi dați cuvântul mai devreme. Aș dori să-l rog pe domnul deputat Rangel să ne explice care sunt, după părerea sa, diferențele concrete în ceea ce privește gestionarea datoriei naționale și propunerile doamnei Merkel și ale Comisiei și să ne spună, vă rog frumos, de ce prima propunere a Comisiei, care era de fapt europeană în ceea ce privește gestionarea datoriei naționale, a fost aruncată la gunoi fără nicio, niciun fel de discuție sau dezbatere publică în momentul în care s-a dat seama că nu corespunde cu interesele Germaniei. Vă mulțumesc. Obrigado. Mr. Rangel, would you like to... Domnule Rangel, Rangel, doriți să luați cuvântul, să răspundeți? Pe scurt, nu există nicio îndoială asupra faptului că în procesul european există o negociere permanentă între instituții, dar că poziția Comisiei a fost uh, aceea de a ocroti metoda comunitară și bazele monedei unice. Evident, unii deputați fac politică națională aici, la Parlamentul Național, iar acesta este cazul doamnei deputat Eliza Freira. Obrigado. Mulțumesc. Domnul Feio are cuvântul. Domnule președinte, Uniunea Europeană se află într-un moment de răscruce al reformelor. Avem nevoie de o soluționare a crizei, trebuie să ocrotim moneda unică, care are nevoie de reguli armonizate aplicate tuturor statelor membre. Parlamentul European a luat deja o poziție față de guvernanța economică, unde se dorește o mai bună cooperare între cele 27 de state membre în ceea ce privește creșterea economică și o poziție fermă în ceea ce privește aplicarea Pactului de Stabilitate și Creștere, precum și solidaritate între statele membre, iar noi trebuie să fim prima instituție care să ceară un fond pentru, uh, pentru datoriile naționale ale statelor membre. Astfel, în cooperare cu Comisia, vreau să-l felicit pe președintele Comisiei și sperăm noi și în cooperare cu Consiliul vom rezolva această situație. Acum avem șase raporturi pe care trebuie să le discutăm și asupra cărora trebuie să avem o poziție foarte limpede. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Stimați colegi, acum pentru a rezuma discuția noastră și pentru a răspunde întrebările, dau cuvântul domnului președinte Barroso. Mulțumesc, domnule președinte, onorați membrii Parlamentului. Voi răspunde câteva măsuri concrete și voi face și o remarcă cu caracter general în urma dezbaterii din această dimineață. În primul rând, domnul Schulz m-a pus o întrebare importantă referitoare la aceste teste de rezistență cu băncile irlandeze. Uh, E bine, metodologia comună a acestor teste a fost uh, uh, convenită la nivel european și a fost una foarte riguroasă. Cu toate acestea, punerea uh, în aplicarea textului a fost făcută sub răspunderea supraveghetorilor naționali și a fost doar coordonată la nivel european, însă Uniunea Europeană și instituțiile sale nu au avut competența suprapunerii în aplicarea testelor. Vreau să subliniez acest lucru. Până acum, Uniunea Europeană ca atare nu a avut acest soi de responsabilitate. Lucrurile se vor schimba în ianuarie. Vom avea noua arhitectură a regulamentelor financiare și a supravegherii financiare și va fi funcțională în ianuarie după propunerile uh, Comisiei și cu acordul uh, Consiliului și a Parlamentului. Avem uh, trei supravegheri, trei autorități de supraveghere europene, macroprudențială, pentru uh, stabilitate macrofinanciară și riscurile asociate cu aceasta. Uh, astfel vom avea instrumente mult mai puternice și o infrastructură necesară pentru a face aceste teste data viitoare într-un mod mult mai riguros și coerent. Deci, înaintea crizei nu aveam aceste instrumente. Aceste instrumente le creăm acum. Și acum, a doua problemă modul în care ne ocupăm de unele probleme sensibile, cum ar fi mecanismul, pentru reacție la, eh, mecanismul permanent de reacție la criză. Eh, nu am vrut să mă refer la asta, dar mi s-a pus o întrebare în acest sens și trebuie să răspund. În mod unanim, repet, unanim, șefii de state și de guverne au hotărât să solicite un astfel de mecanism permanent de reacție la criză cu intervenția sectorului privat. Eu am fost unul dintre cei care au avertizat Consiliul European în legătură cu riscurile ace- eh, punerii acestei probleme fără a avea o pregătire și o comunicare uh, uh, corespunzătoare. Dar s-a pus această problemă, s-a luat o hotărâre și acum trebuie să acționăm în mod cât se poate de responsabil. De aceea cred că unele din comentariile făcute astăzi aici nu ne ajută deloc. Încă ne aflăm într-o situație foarte dificilă și cred că avem nevoie acum de acțiune și nu de mai multe comentarii. Ne aflăm aici uh, într-o situație în care piețele financiare globale sunt foarte vulnerabile. Unele din comentarii, uh, din păcate, nu sunt binevenite. Nu trebuie să începem acum să facem speculații în referire, în legătură cu țări care se află într-o poziție de risc. Trebuie să solicităm acestor țări să implementeze toate măsurile necesare uh, pentru o stabilitate financiară și bugetară. De aceea nu voi face nicio speculație în legătură cu planuri de rezervă. Noi, împreună cu președintele Van Rompuy, facem uh, ce uh, ne revine, discutăm uh, în mod responsabil cu statele membre și în privința rolului Comisiei trebuie să fiu încă dată foarte clar. Comisia, după cum a recunoscut majoritatea dintre dumneavoastră, a fost a venit totdeauna cu propuneri ambițioase suntem pentru o guvernare economică ambițioasă pentru Europa, dar cred că până la urmă trebuie să fim și realiști. Nu putem să depășim uh, acordul comun al statelor noastre membre, pentru că asta nu ne-ar ajuta. Când există un acord, un acord care oricum reprezintă un pas înainte față de situația anterioară, să vorbim acum de soluții ideale pe care știm foarte bine că nu le vom, nu le vom putea pune în practică. Comisia se va achita de rolul său cu toată ambiția posibilă pentru obiectivul economic comun, guvernanța economică, stabilitatea zonei euro și nu numai. Și vreau să spun acest lucru foarte clar, pentru că astăzi nu s-a spus acest lucru suficient de clar. Unii dintre dumneavoastră ați spus problemele vin din zona euro, dar nu e adevărat, nu doar din zona euro. Nu moneda euro este problema. Sunt absolut convins că situația ar fi mult mai rea dacă nu am fi avut moneda euro. Unii dintre dumneavoastră au tendința să uite că anumite țări care nu sunt în zona euro au practic aceleași probleme, chiar probleme și mai grave legate cu datoria suverană. Țări care nu sunt nici în Uniunea Europeană, o țară care nu este în Uniunea Europeană și acum ce dorește să intre în Uniunea Europeană a dat faliment și nu avea moneda euro. Deci nu moneda euro este problema și cred că este necinstit din punct de vedere intelectual și politic să se spună că moneda euro este problema. Acum trebuie să recunoaștem elementele specifice ale situației din zona euro, să rezolvăm problemele, să cerem toate statelor membre angajamentul de a lucra împreună, fie că sunt în zona euro, fie că nu, pentru că cred că s-a înțeles că există un înțeles comun pentru abordare comună, pentru a ieși din această criză și tocmai asta vom face noi, Comisia, în mod responsabil. Vom insista pentru nivelul cel mai înalt al ambițiilor, dar până la urmă lucrând într-un spirit de cooperare loială cu toate instituțiile, uh, cu Parlamentul și cu Consiliul și Consiliul European. Aceasta este, acesta este mesajul responsabil pe care trebuie să-l transmitem. Acum când pe piețe se simte un climat de nervozitate, noi trebuie să ne păstrăm calmul, sensul responsabilității și al obiectivului nostru comun. Vă mulțumesc! Thank you, President Barroso. Vă mulțumim, domnule președinte Barroso, și acum are cuvântul domnul președinte Van Rompuy. <laughs> Domnule președinte, stimați colegi, adineauri s-a spus că era o, diferin, o diferență între analiza președintelui Comisiei și analiza mea. Domnule Schulz, este pentru prima dată când mi sunt acuzat că când uh, cântecelul totul uh, e roz, doamna marchiză. E prima dată în cariera mea. Aș dori să vă spun că nu subestimez absolut deloc această criză economică. Într-adevăr, trecem prin vremuri de restriște. Și dacă mă acuzați că pun lucrurile în afara contextului, aș dori să vă spun că sunt o persoană foarte prudentă și eu cred că facem prea multe declarații înflăcărate, nu numai aici, în uh, contextul euro- european. Și acum a sosit momentul să ne calmăm și nu cred că ar fi potrivit să spunem și să reluăm încă o dată declarațiile în ce privește amploarea crizei. Uh, cred că acum a sosit momentul să trecem de la vorbe la fapte. Unii dintre dumneavoastră au vorbit uh, despre faptul că trebuie să tragem învățăminte de pe urma acestei crize. În franceză se spune vom fi trași la răspundere în funcție de actele noastre. Dragi colegi, când am preluat această funcție, exista pactul de stabilitate și de creștere economică, care a fost puțin uh, Um, făcut puțin mai flexibil în urmă cu câțiva ani și pe care uh, nu l-am aplicat. Când ne-am preluat mandatul, uh, am moștenit tratatul de la Lisabona care prevede anumite proceduri, printre altele, de exemplu, uh, în ce privește sancționările sau penalitățile sau deciziile care trebuie luate atunci când trebuie, uh, când trebuie adoptată procedura de deficit excesiv. Uh, Consiliul decide în conformitate, de, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Când mi-am preluat uh, funcția mea, nu existau mecanisme de criză. A trebuit să rezolvăm toate aceste probleme. Vom consolida pactul de creștere și de stabilitate și pentru prima dată vom introduce un sistem de supraveghere macroeconomică și aș dori să vă asigur că, să vă spun că dacă în urmă cu câțiva am fi avut acest mecanism, problemele din anumite state membre nu ar fi avut loc niciodată am fi descoperit aceste bule speculative imobiliare, am fi descoperit problema de competitivitate în uh, anumite state. Vom introduce acest aspect acum, e o inovare, e o noutate și încercăm să tragem cu adevărat învățămintele crizei economice. Cât despre tratatul de la Lisabona, o să-l schimbăm, există dorința de a, de a fi schimbat, pentru a avea un temei juridic față de anumite curți constituționale, o un temei juridic, un mecanism uh, permanent pentru criză. E singurul și unicul motiv pentru care îl vom schimba. Sper că nu ne vom asuma riscul de a redeschide o dezbatere de amploare cu privire la instituțiile europene, care, din punctul meu de vedere, având în vedere contextul actual, nu ne va duce nicăieri și care ne va îndepărta și mai mult de uh, energia pe care ar trebui să o investim în combaterea efectelor crizei. Nu aveam până acum mecanisme de criză când a apărut uh, pentru prima dată problema Greciei, a trebuit să inventăm un mecanism de ieșire din criză, pentru că nu aveam un astfel de mecanism. Când am adoptat acordarea a 750 de uh, miliarde pentru acest mecanism de criză, a trebuit să interpretăm tratatul de la Lisabona în mod creator pentru ca el să poată, pentru ca acest mecanism să poată fi înființat. Deci, iată, acum tocmai tragem învățămintele, toate învățămintele acestei crize, așa cum am spus, vom fi judecați în funcție, în funcție de faptele noastre. Pactul de stabilitate era slab, nu era aplicat, nu aveam nimic în domeniul supravegherii macroeconomice și nu aveam niciun fel de mecanism de ieșire din criză. Și mă întreb dacă toate statele membre și-au asumat răspunderea. Trebuie să recunoaștem că multe state membre și-au asumat răspunderea și adoptă reforme structurale Uh, chiar dacă opinia publică nu e de acord sau adoptă măsuri uh, adesea foarte curajoase. Și aceasta nu doar în țările în care există probleme, în care există tensiuni, dar și în alte state membre. Toată lumea își asumă răspunderea. Dragi colegi, să, câteodată avem uh, tendința să identificăm uh, un uh, inamic greșit Câteodată spunem că uh, inamicul sunt guvernele statelor membre. Dacă astăzi însă există, cine, există voci care vorbesc nu doar despre Irlanda, dar și despre Portugalia, aș dori să vă dau câteva cifre. Deficitul public era de 9,3 în 2009, el va fi în 2010 de 7,3, în 2011 de 4,6. În ce privește datoria publică portugheză, rata dobânzii este în medie de 3,6%. Uh, este o rată foarte mică. Nu există o criză imobiliară acolo. Deci nu există o bulă speculativă imobiliară. Sectorul financiar nu este foarte uh, ridicat față de uh, uh, capacitatea acestei țări. Băncile sale au suficient, uh, suficiente lichidități. Haideți să nu facem greșeli. Dacă se vorbește de această mișcare de contagiune, e bine, ea nu se bazează pe uh, criterii raționale sau economice. Doream să vă spun acest lucru. Haideți, deci, să nu vedem uh, inamiți pe, sau dușmani peste toți. Cei care predau pentru cooperarea între instituții, aș dori să vă spun că în președ... la nivelul președinției se face totul pentru spiritul cooperării task force-ul a fost uh, înființat, iar raportul său a fost validat atât de membrii acestei task force, dar și de persoanele de la Comisia Europeană competente. Dar și în alte domenii pentru mecanismele de criză, lucrăm mână în mână și sper că vom regăsi acest spirit de cooperare pentru bugetul 2011. Îmi pare rău că nu s-a ajuns încă la un acord. Însă, atunci când se vorbește despre cooperare, aș dori să fac o observație. Cu toții sunteți deputați europeni, aparțineți fiecare unei familii politice. Și sunt obligat să constat că, pe alocuri, există o diferență foarte mare între ce se susține sau ce se spune la Consiliul European de către uh, diversi factori implicați, de către premieri sau șefii de stat și de ce spun uh, membrii acelorași familii politice în plenul Parlamentului European. Sigur că întotdeauna pot să nu fi de acord cu linia partidului din care faci parte. În cariera mea, adesea, am uh, asistat la confruntări în cadrul partidului meu. Însă atunci când se vorbește despre cooperare și de coerență între instituții, eu sunt foarte exigent și fac tot ce îmi stă în putință pentru uh, a încuraja cooperarea. Și aș dori să spun că ar trebui să cooperăm la toate nivelurile politice pentru a ajunge la o poziție mai coerentă, uh, mai coerentă decât cea de astăzi. Sunt de acord cu toți cei care spun că, că avem de-a face cu o politică de rigoare și că Ă, doar această ă, politică de rigoare nu ne va salva. E adevărat, însă ea este necesară. Dacă am fi fost mai prudenți și pe plan macroeconomic și pe plan bugetar, nu ne-am afla astăzi în situația în care ne aflăm. Dar, într-adevăr, trebuie să avem o politică pozitivă de creștere și de ocupare. Și mă bucur de faptul că, în ciuda elementelor negative, pe care le constatăm, mă bucur de faptul că creșterea economică în Europa a reînceput după aproximativ 11 luni de recesiune economică. Și am repetat acest lucru și cu alte ocazii în Parlamentul European. Criza anilor 30, care și a început cu o criză financiară, nu a fost niciodată soluționată total. Uh, s-a ajuns la o creștere pozitivă doar după 11 luni după izbucnirea crizei financiare. În acest an vom avea o creștere medie de 1,5% în anumite state care nu au uh, probleme foarte grave. Creșterea va fi de aproximativ 2%, în alte state câteodată chiar de 3 sau de 3,5%. Deci, în medie, în Uniunea Europeană, ocuparea va crește din nou începând cu 2011. Bineînțeles că rata șomajului rămâne ridicată, însă mă bucur de faptul că față de uh, acum o jumătate de an, prevederile de creștere economică sunt mult mai optimiste decât înainte. Iar creșterea este mult mai echilibrată decât creștem. Credem, nu este doar de o creștere care se bazează pe programele sau pe planurile de redresare economică sau uh, bazată pe exporturi, sau pe economii e o creștere care este alimentată de cererea pe plan intern. Și, în fine, aș spune că, în ciuda tuturor problemelor cu care ne confruntăm, în anumite state membre, nu trăiesc convingerea fermă că vom învinge